vă fac o comunicare în timp ce luați loc. Aș dori să vă informez că luni, împreună cu președintele Consiliului, în conformitate cu regula 72 din regulamentul de procedură, președintele va semna șase acte legislative adoptate prin codecizie. Titlurile acestor acte vor fi publicate în procesul verbal al acestei ședințe plenare. Și acum v-aș ruga să luați loc în așa fel încât să putem începe voturile cât mai repede. And I will make it clear as normal that... Și ca de obicei, nu voi citi cifrele rezultatele.